Le président de la République de Tunisie. Președintele Republicii Tunisia, Caid El Kotsi. Bitte nehmen Sie Platz, meine Damen und Herren. Vă rog să luați loc, doamnelor și domnilor. Monsieur le Président de la République. Domnule președinte al Republicii Tunisiene, Caid Esepsi, doamnă vicepreședinte, înalt reprezentant, doamnă Mogherini, bine ați venit! Domnule președinte al Consiliului în exercițiu, domnule ministru, doamnelor și domnilor, dragi colegi, avem astăzi imensa onoare să primim la Parlamentul European pe președintele Republicii Tunisia. Permiteți-mi să spun că vă regăsesc cu multă emoție, domnule președinte, după ultima noastră întâlnire de la Tunis. Doresc să vă mulțumesc încă o dată pentru modul călduros în care m-ați primit în țara dumneavoastră minunată. Domnule președinte, la începutul acestei ședințe solemne, îmi permit să vă felicit cu o întârziere de două zile pentru că v-ați născut pe 29 noiembrie 1926. Vă urez la mulți ani. Ați spus să nu spun că împlinesc 90 de ani. O să spun doar un 9 și un 0. Il m-a dit, euh, président, ne dites pas... Domnul președinte mi-a spus să nu spuneți 90, spuneți un 9 și un 0. Așa fac, domnule președinte. Vă aflați aici, domnule președinte, între prieteni, între parteneri. Sunteți înconjurat de toți cei cărora le pasă de viitorul democratic al Tunisiei. În ultimii cinci ani, drumul parcurs de țara dumneavoastră spre democrație a fost unul excepțional. Țara dumneavoastră este azi un model de pluralism și toleranță. În țara dumneavoastră, Constituția garantează statul de drept, libertățile individuale și egalitatea între toți cetățenii. Acum, când populiștii se joacă cu temerile oamenilor, Tunisia ne transmite acest mesaj extraordinar. Domnule președinte, dragi colegi, în vizita mea la Tunis și la Sus mi-am dat seama cât de mari sunt provocările economice, sociale și de securitate cu care se confruntă Tunisia democratică în fiecare zi. Dar m-am întors din Tunisia cu convingerea că țara dumneavoastră, în ciuda dificultăților, posedă o bogăție extraordinară. E vorba de tinerii bine formați, creativi și gata să ia în mâinile lor viitorul prosper al Tunisiei. Este un atu major pe care puteți conta pentru a faceți reformele majore așteptate. Reforme care pot să redea încrederea cetățenilor tunisieni, uh, investitorilor străini și partenerilor străini, uh, investitorilor interni și partenerilor străini. Tunisia nu este singură pe acest drum. Conferința internațională privind investițiile, care a avut loc la începutul săptămânii la Tunis, a arătat acest lucru. Puteți fi sigur, domnule președinte, că Parlamentul European va urmări din, cu atenție angajamentele luate de Uniunea Europeană și de statele membre. În acest an sărbătorim 40 de ani de cooperare bilaterală de-a lungul cărora Europa a devenit primul partener comercial al Tunisiei și suntem mândri de asta. Am hotărât să mergem și mai departe. Ne-am angajat, din punct de vedere politic, să construim un parteneriat privilegiat cu Tunisia, pentru că noi considerăm că a venit vremea să transpunem în mod durabil, tangibil și diversificat caracterul strategic și reversibil al relațiilor noastre. Nu mai e vorba doar de solidaritate, e vorba de afirmarea unei viziuni comune a viitorului nostru. Domnule președinte, tinerii de pe ambele maluri ale Mediteranei n-au fost niciodată atât de bine formați, au aceleași aspirații, doresc să învețe, să călătorească, să se angajeze, să trăiască în mod demn și să-și creeze o viață interesantă prin studii și prin muncă trebuie să răspundem acestor așteptări legitime și mă bucur că s-a lansat noua inițiativă a Uniunii Europene pentru tineret care arată voința noastră de a sprijini dezvoltarea talentelor, a resurselor și a mobilității tinerilor din Tunisia. Acesta este cea mai bună investiție pe care o putem face în bunăstarea și coeziunea întregii societăți tuniziene. Nu mai putem să ne permitem să lăsăm în mâna unor ideologii care ucid o generație de tineri fără speranță. Împreună putem lupta împotriva acestor scenarii întunecate ale extremiștilor. Împreună putem arăta că valorile universale se conjugă la fel în Tunisia și în Europa permiteți-mi să salut inițiativa dumneavoastră, inițiativa de a lansa la Muzeul Bardo declarația eh, Tunisiei împotriva terorismului pentru toleranță și solidaritate între popoare, culturi și religii. Puteți fi sigur că noi vom fi întotdeauna alături de Tunisia, de tineretul ei, de poporul tunizian și vă mulțumesc încă o dată, domnule președinte, pentru onoarea pe care ne-o faceți să fiți prezent azi aici. Aveți cuvântul.